și prin rezoluția dumneavoastră doresc și eu să mă alătur dumneavoastră în momentul în care aducem un omagiu tuturor acestor victime. Mulțumesc, doamna înalt reprezentant, încheiem aici această dezbatere și pe ordinea de zi avem declar, punctul următor și anume declarația vicepreședintei Comisiei Înalte Reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate referitor la intrarea în vigoare a Convenției privind munițiile cu dispers, dispersie la 1 august 2010 și rolul UE. Doamna Ashton, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, foarte recunoscătoare pentru oportunitatea de a discuta această chestiune privind muniția cu dispersie. Cred că este un moment important de a face acest lucru cu mai puțin de o lună înainte de intrarea în vigoare a Convenției privind muniția cu dispersie. Așa cum știe toată lumea, această convenție este o inițiativă norvegiană original care dorește să interzică producția, depozitarea și uh, importarea de muniție cu dispersie. Minele um, de teren și toate proiectile reprezintă o, uh, un pericol pentru societatea civilă și viața acestora pe care o pot afecta, în special în uh, special a copiilor. Natura muniției cu dispersie încalcă principiile umanității. Nu numai uh, bombele și proiectilele care au efecte devastatoare pe suprafețe mari, dar și proiectile neexplodate, resturile care pot exploda oricând, chiar și la decenii după ce un conflict a fost încheiat. Din acest motiv, Uniunea Europeană este angajată și dorește să facă orice efort pentru a ajunge la o interdicție totală a unor asemenea dispozitive. Convenția privind muniția cu dispersie a fost convenită în decembrie 2008. Într-un an și jumătate, 106 de state au semnat această convenție, iar 36 au și ratificat-o. Acest uh, lucru ne reamintește de um, modul în care, dinamic în care um, s-a adoptat și convenția privind um, minele de teren. De aceea ne așteptăm la progrese și sperăm să reducem și eventual să eliminăm producția, um, depozitarea și transferul de muniție cu dispersie. Uniunea Europeană este implicată și angajată întru totul pentru a reduce uh, impactul muniției cu dispersie asupra populației civile și se implică prin toate mijloacele posibile. Pe lângă Convenția privind muniția cu dispersie, există o înțelegere generală cu referire la faptul că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol activ în acest domeniu. Uniunea Europeană susține în continuare negocierile uh, la un protocol adițional uh, privind muniția cu dispersie um, și anume Convenția um, privind armele convenționale. se dorește cred că trebuie să fim cât se poate de clari vis-a-vis de acest punct. Convenția privind uh, muniția cu dispersie este o convenție a Națiunilor Unite, reprezintă un uh, instrument multilateral. Prevederile sale și cele ale protocolului adițional contribuie la reducerea suferinței societății civile în zonele de conflict. Este important ca Uniunea Europeană să susțină această convenție și protocoalele sale și este exact ceea ce am făcut din 2007 încoace prin acțiunile specifice comune ale Uniunii Europene care sprijină generalizarea acestei convenții și implementarea sa totală. În negocierile privind uh, protocolul adițional privind muniția cu dispersie, Uniunea Europeană pledează pentru interdicția Um, producerii, transferului și a depozitării acestor muniții cu dispersie. Recunosc că domeniul de aplicare al acestui protocol nu, e, nu poate fi atât de uh, larg precum cel al Convenției privind muniția cu dispersie. Însă dacă reușim să ajungem la un protocol cu o participare mai mare Uh, mai ales cu participarea acelor state care au în continuare stocuri de muniție cu dispersie, înseamnă că am ajuns cu un pas mai aproape de obiectivele noastre. Sunt mulțumită că pregătirile au, au, că au fost pre, um, începute deja pregătirile pentru prima uh, ședință a uh, țărilor implicate Întâlnirea din iunie a arătat că foarte multe state sunt uh, angajate pe această direcție și uh, la această întâlnire au participat și reprezentanți ai societății civile. Foarte multe state ale Uniunii Europene au jucat un rol activ în uh, la această întâlnire și s-au implicat activ în discuții. Permiteți-mi să subliniez că Uniunea Europeană a fost foarte activă în ceea ce privește interdicția privind muniția cu dispersie, am ajutat uh, țările terțe să um, degajeze zonele afectate și am oferit asistență în țări precum Afganistan, Cambodgia, Liban sau Sudan. În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a investit peste 3 milioane de euro uh, pentru activitatea sa în teren, pentru degajarea uh, zonelor cu mine de teren. Uh, Uh, zone afectate de muniția cu dispersie. Uh, doamnelor și domnilor, aștept cu nerăbdare dezbaterea care va urma. la parole comme orateur au nom des groupes, d'abord à monsieur Mulțumesc, <clears throat> stimată doamnă comisar, și acum dau, drumul, dau cuvântul domnului Galer în numele grupului PP. Doamnă, pre, uh, înalt reprezentant, vă mulțumesc pentru cuvintele introductive, susținând totul ceea ce ați spus și cred că ar trebui să subliniem uh, de la început ceea ce a făcut Uniunea Europeană în domeniul eliminării acestor uh, arme. Războaiele și războaiele civile sunt scenariul uh, cel mai rău, mai ales pentru persoanele afectate, însă în cadrul acestui scenariu foarte rău există un scenariu și mai rău și anume aceste arme perfide, cum, sunt, uh, cum ar fi muniția cu dispersie, uh, care are un efect pe termen lung, un efect dezastruos. De aceea este foarte important ca, pe de o parte, Uh, la 1 august să putem constata că aceste convenție va intra în vigoare și, pe de altă parte, uh, este un moment important și anume este prilejul ca Parlamentul European să contribuie la faptul că ne vom asigura să avem ordine în propria casă, deci uh, să încurajăm statele Uniunii Europene care nu au semnat sau nu au ratificat încă această convenție să o facă să o facă cât mai curând, noi spunem până la sfârșitul anului. Ar fi foarte bine dacă s-ar putea face acest lucru până la 1 august, însă nu cred că mai este realizabil pentru că anumite parlamente au intrat deja în vacanță. Uniunea Europeană, uh, care are acum personalitate juridică, este încurajată să adere la această convenție în această calitate a sa. Poate că este corect să încurajăm statele membre uh, să facă acest lucru și bilateral. Eu îmi doresc uh, ca în cel mai scurt timp Uniunea Europeană și statele sale membre, per total, să devină um, un deschizător de drumuri uh, și un exemplu pentru statele terțe pe această direcție și astfel să ajutăm și statele terțe să degajeze zonele în care există aceste mine antipersonal pentru a putea elimina pericolul care pândește asupra populației civile. Mulțumesc, doamna Gomez, două minute. Signor președinte, signora alta reprezentant. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Din cauza acestor muniții, atât uh, persoanele au de suferit, cât și mediul înconjurător, pentru că nu se face distinție între țintele militare și între obiectivele militare și obiectivele civile. și folosirea acestor muniții este o încălcare a securității globale. Există o mulțime de țări care sunt victime ale acestor uh, forme de muniții. Acest protocol obligă țările partenere să-și distrugă depozitele de muniții, să distrugă și armele care încă uh, nu au ajuns în aceste depozite și să acorde ajutor acelor țări care uh, vor și ele să-și destrugă stocurile sau care au fost afectate de aceste uh, muniții. De asemenea, ar trebui să existe o interdicție totală a acestor uh, muniții. 11 state membre au semnat și chiar au ratificat, dar multe au semnat și încă nu au avut timp să ratifice, așa cum este și cazul țării mele. Au trecut doi ani de zile de când s-a semnat acest protocol și totuși Parlamentul țării mele nu a reușit încă să găsească timp pentru a fixa acest punct pe ordinea de zi și pentru a vota ratificarea. Sper că vor ratifica înainte de 1 august pentru ca Uh, uh, și noi să fi ratificate înainte de intrarea în vigoare a Convenției. Doamna Ashton, vă rog să faceți tot ce puteți pentru ca uh, Uniunea Europeană, ca entitate juridică, să adere la această convenție. Pentru că în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, acest lucru este posibil. Și Uniunea Europeană ar trebui să meargă înainte iar statele membre care încă n-au ratificat sau cele care încă n-au semnat ar trebui uh, convinse să o facă. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Line. Mulțumesc, doamna președinte. În ultimii 40 de ani, munițiile cu dispersie au făcut uh, mii de victime și cu toți trebuie să ne amintim uh, cifrele acestea. Marea majoritatea victimelor sunt, de fapt, copii Copii care, uh, precum o fetiță care și-a pierdut ambele picioare doar jucându-se, din întâmplare a dat peste astfel de muniții cu dispersie. Și multe dintre aceste accidente, marea majoritatea lor, de fapt, se termină prin decedarea uh, victimei. De aceea e nevoie de o schimbare, de o schimbare radicală. Este absolut vital, mai întâi, uh, ca toate statele membre ale Uniunii Europene să semneze și să ratifice convenția. Este o chestiune urgentă, așa cum spunea și doamna Comeș. Din toate statele membre, cele 27, doar 11 au ratificat până în prezent această convenție. Și având în vedere că ne apropiem de intrarea în vigoare a acestei convenții la data de 1 august, aș dori să spun că Parlamentul, Comisia trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a convinge toate statele membre să semneze și să ratifice. Și statele membre care au semnat deja trebuie să introducă la nivel național legislație pentru a implementa convenția și pe, pentru a lichida și a distruge stocurile pe care le au. În 2002 am fost raportor referitor la Convenția Națiunilor Unite în ceea ce privește persoanele cu disabilități care a fost adoptată în 2006. Uniunea Europeană va semna curând această convenție. Și ar fi o adevărată contradicție și dacă nu am uh, face exact același lucru și în ceea ce privește Convenția privind munițiile cu dispersie. De asemenea, este foarte important ca și Comisia și Consiliul să introducă o interzicere a acestor muniții în momentul în care încheie acorduri cu țări terțe și aș dori să știu care sunt planurile doamnei înalt reprezentant pentru a promova această idee. De asemenea, e nevoie de un nou standard umanitar pentru a propune asistență victimelor, pentru a avea linii directoare, pentru a avea o, un cod al bunelor practici. E nevoie de sprijin psihologic pentru victime. De asemenea, iată, foarte important, așa cum spunea și doamna înalt reprezentant, e nevoie de curățarea tuturor uh, terenurilor de aceste mine care au fost lăsate în uh, urma unui conflict și fiecare țară are datoria să se implice în această acțiune de uh, eliminare a minelor, a munițiilor cu dispersie rămase. E nevoie de tehnologii care să poată fi, să fie utilizate tocmai pentru a realiza acest lucru. Trebuie să salvăm cu orice preț viața acelor oameni care încă nu au uh, avut de suferit de pe urma acestor muniții. Și știm foarte bine că toate statele membre sau toate țările care încă nu au uh, semnat convenția nu ar trebui să utilizeze pe viitor astfel de muniții. Vă rog să semnați, să votați în favoarea uh, rezoluției. Mulțumesc, are cuvântul doamna Luna, ce cu minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamne, doamnelor și domnilor. Prima dată uh, m-am preocupat acum, uh, pentru prima dată după mai mult de patru ani, cu această problemă a muniției cu dispersie. Uh, Acum câțiva ani uh, a venit un grup de parlamentari și ne-au uh, rugat să susținem o întâlnire, o, un eveniment pe această temă, tocmai pentru a încuraja um, realizarea acestei convenții. Ei au venit cu fotografii și ne-au arătat care sunt consecințele unei explozii. Sunt mici bucățele colorate care rămân peste tot dispersate, de acolo și numele muniție cu dispersie, și care rezistă ani de zile. Copiii care se joacă peste ani în acea zonă se bucură că găsesc ceva colorat, iau în mână bucățica respectivă, explodează și astfel își pierd mâinile, picioarele atunci am avut impresia că este un lucru foarte serios. De aceea am început să mă implic și în Austria în acest domeniu. Austria este prima țară care a semnat și a și ratificat. Deci este un lucru bun. Este bine că se întâmplă așa, însă lipsesc multe state ale Uniunii Europene care să fi semnat și ratificat această convenție. Și eu cred că noi cu această rezoluție trebuie să reușim să convingem uh, multe grupuri parlamentare de a se implica. Acest lucru este valabil pentru domnul Galer, pentru că știu că în grupul dumneavoastră parlamentar au existat temeri vis-a-vis -vis de anumite puncte. Acestea trebuie numite și trebuie încurajate țările să facă acest pas. Trebuie să numiți statele membre care nu au uh, semnat și nu au ratificat încă, statele membre care nu sunt încă dispuse să renunțe la stocurile lor și să le distrugă. Și trebuie să fie clar, ele nu le vor folosi niciodată. Domnul Ashton, două întrebări concrete către dumneavoastră solicitarea ca Uniunea Europeană să adere la această convenție ca corporație în sine și, uh, pe de altă parte, negocierile cu țări terțe de a uh, adăuga această interdicție a muniției cu dispersie la standardele care există în acordurile privind uh, neproliferarea armamentului de distrugere în masă. Vă rog să îmi răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc, doamnă Lunacek. Dau acum cuvântul domnului Lözing pentru un minut. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc și antevorbitorilor mei pentru discursurile susținute, pentru cuvintele formulate. Sunt într totul de acord cu acestea. Bombele cu dispersie trebuie să țină de trecut, pentru că sunt unele dintre cele mai brutale arme care există. Până de curând, anumite state ale Uniunii Europene și uh, Statele Unite le mai foloseau. Așa s-a întâmplat uh, în uh, fosta Iugoslavie, în Irak, în Afganistan, în Yemen, unde au fost folosite. Și este îngrozitor uh, faptul că victimele acestor bombe cu dispersie, respectiv al muniției cu dispersie, um, au fost în proporție de 98% cetățeni civili și 27% dintre aceștia au fost copii. Care este perspectiva și modul în care trebuie să evaluăm uh, utilizarea pe viitor a acestui tip de muniție? Uh, este îngrestor faptul că Deutsche Bank investește în producția acestui tip de armament. Este de neînțeles uh, modul în care văd ei lucrurile, pentru că s-a dovedit că fac în continuare acest lucru. Mi se pare o rușine și mi se pare că nu se respectă viața oamenilor dacă uh, unii doresc să câștige bani prin moartea altor oameni. Pentru că producția, depozitarea și transferul acestui tip de muniție trebuie interzis și de asemenea afacerile, tranzacțiile cu asemenea armament trebuie interzise. De aceea toate statele membre și toate celelalte țări trebuie să semneze încă înainte de august a acestui an an uh, convenția privind muniția cu dispersie și trebuie să o și ratifice. Și dacă nu este posibil acest lucru până la 1 august, așa cum a spus domnul Galer, atunci să o facă cât mai rapid. De asemenea, ar trebui să existe un moratoriu privind folosirea, producția și transferul de asemenea muniție până la ratificarea acordului. Și cât mai repede ar trebui să se înceapă și cu distrugerea um, muniției stocate. Salut în numele GUE NGL această colaborare uh, între grupurile parlamentare și susținerea Convenției privind muniția cu dispersie, uh, care se concretizează în această rezoluție. Noi credem că această rezoluție este un mare succes în lupta împotriva acestui armament letal. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lözing, domnul Smith nu este aici, deci uh, trecem mai departe la procedura Catch the Eye și îi dau cuvântul domnului Papa Nicolau pentru un minut. Nu suntem prea grăbiți, așa încât... Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum au spus și colegii mei, 11 state membre din 27 au semnat și ratificat această convenție foarte importantă pentru a pune capăt producției, stocării și transportului de muniții cu dispersie și toată lumea este de acord cu faptul că toate statele membre ar trebui incitate să facă la fel. Dar putem să ne întrebăm de ce unele dintre uh, statele noastre membre nu au semnat această convenție, deși ea totuși va intra în vigoare de la 1 august. În primul rând, pentru că au temeri de securitate națională și acestea pot să fie justificate atunci când există țări vecine cu Uniunea Europeană care dau dovadă de ostilitate. Ar fi bine să obținem cele mai bune rezultate cu putință în politica noastră și trebuie să exercităm presiuni și asupra țărilor vecine cu Uniunea Europeană, mai ales cele care dau dovadă de o atitudine ostilă pentru a, um, ca ele să acționeze în același sens cu noi. Mai ales dacă este vorba despre vecini care vor să facă parte din familia europeană. Acum domnul Nicolași care are cuvântul. Uh, dear, uh, Baroness Mulțumesc, doamna președinte. Doamnă uh, înalt reprezentant Ashton, știți foarte bine că aceste arme Uh, cu dis- muniții cu dispersie sunt uh, muniții care, de fapt, uh, amenință civilii. Știm că 78% din victimele acestor muniții sunt, de fapt, civili și 27% dintre ei, de fapt, sunt copii și uh, în jur de 30% din aceste muniții cu dispersie nu au explodat, ci au rămas îngropate în pământ uh, după încheierea conflictului și în ciuda acestor statistici dezastroase, multe state membre ale Uniunii Europene încă nu au semnat, nu au ratificat convenția privind munițiile cu dispersie pentru că au propriile lor interese economice, ceea ce e foarte trist. Interese economice legate de producția uh, unor astfel de muniții. Eu nu sunt de acord cu această abordare și sunt de părere că protecția civililor și abordarea umanitară trebuie să aibă întâietate. De aceea, după părerea mea, rolul Uniunii Europene este să insiste ca toate statele membre să semneze și să ratifice această convenție. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Kelly. Domnule președinte, în această seară am discutat uh, despre partea neagră, partea întunecată a vieții moderne. Acum discutăm despre distrugerea vieții uh, am discutat despre SIDA, acum discutăm despre distrugerea nevinovaților prin muniția cu dispersie. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, avem uh, la dispoziție noi instrumente, așa cum a spus doamna Ashton, pentru a putea să venim cu soluții pentru aceste probleme teribile. Însă, așa cum a spus și antevorbitorii mei, numai 11 din 27 de state membre au semnat această convenție. Acest lucru nu este suficient. De aceea, doamna înalt, reprezentant trebuie să își folosească influența pentru a încuraja pe ceilalți să facă același lucru și pentru a elimina barierele din calea semnării acestei convenții. Numai astfel putem să continuăm pe acest drum și să îmbunătățim lucrurile, pentru că ceea ce am discutat astăzi este important și Uniunea Europeană trebuie să vorbească într-o singură voce către toată lumea cum să ne adresăm întregii lumi dacă nu există unitate în cadrul Uniunii Europene. Cum să spunem că acesta este instrumentul cel mai potrivit, cum să conducem și să dăm cel mai bun exemplu la nivel global, dacă nu o facem, dacă nu facem ordine în propria ogradă. Deci haideți să semnăm noi și apoi vom vedea ce facem și la nivel mondial. Mulțumesc, domnule Kelly, doamna Ashton. Uh, ratifia. Cum o să faceți, stimată doamnă comisar, pentru ca cele 16 țări care au mai rămas să ratifice convenția înainte de 1 august? Aveți cuvântul. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, a fost o dezbatere deosebit de interesantă și cu toții ați spus câte rați de îngrijorați. Aș vrea să încep prin a spune că Uniunea Europeană își menține promisiunea de a promova o interzicere totală acestei uh, forme de muniții potrivit prevederilor convenției și mai ales potrivit tuturor prevederilor convenției asupra armelor uh, convenționale. Noi vom uh, vorbi cu toate statele membre pentru a le uh, încuraja să uh, semneze și să ratifice această convenție și vom face același lucru în convorbirile noastre cu țările terțe. Aderarea Uniunii Europene în calitate de um, entitate juridică depinde totuși de Consiliul de statele membre și este un lucru la care trebuie să ne gândim uh, cu atenție înainte de a trece la fapte. Da, e adevărat, 11 state membre au ratificat convenția și mai sunt încă 8 state membre care au semnat și încă nu au ratificat, deci în total 19. Și au mai rămas 8 care n-au făcut nimic până acum. Și doamnele și domnii deputați au spus foarte clar care era poziția lor și că își doreau ca toate țările să semneze și să ratifice acest protocol. Vreau să vorbesc despre ce a spus doamna Lin apropo de ajutorul acordat țărilor terțe. Și m-a întrebat ce facem pentru a, a ajuta aceste țări terțe. De fapt, noi folosim mai multe instrumente pentru a, um, a da această formă de ajutor. Și prin acțiunile noastre externe vrem să ajutăm la distrugerea stocurilor, la um, detectarea uh, acestor resturi de muniții și distrugerea lor. Pentru că, așa cum a spus și dumnea ei, uh, foarte multe persoane au fost victime la acestor muniții la ani de zile după ce se încheiase conflictul și mai ales copiii. Trebuie însă să fim atenți și la cererile exprimate de țările noastre parteneri precum uh, Libanul sau Sri Lanka. Și bineînțeles trebuie să fim uh, capabili să răspundem și atunci când apar crize punctuale. Noi întotdeauna ne-am afirmat angajamentul de a susține acele țări care au fost afectate de munițiile cu dispersie. De exemplu, în Afganistan am uh, finanțat proiecte pentru 22 de milioane de euro. De asemenea, am acordat ajutor Laosului și Cambogiei. Este foarte greu să cuantifici care este cantitatea uh, de muniții care a fost distrusă, pentru că situația pe teren este foarte diferită. În sfârșit, ultima observație. Noi vrem să ne asigurăm că um, facem tot ce putem pentru ca toate statele membre să semneze și să ratifice această convenție. Avem reuniuni de coordonare a pozițiilor noastre și chiar și la întâlnirile cu statele terțe, tot timpul se abordează acest punct. Ne dorim ca înaintea întâlnirii de la Geneva din septembrie, uh, cu privire la Convenția asupra armelor convenționale să fi făcut mai multe progrese în ce privește semnarea și ratificarea și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce ați spus astăzi aici în această seară. Vă mulțumesc, doamna Așta, spune președinta. Cu declarația dumneavoastră s-a încheiat și ședința din această seară. Vă urez o seară plăcută tuturor. Oh, oh, oh.